<clears throat> Thank you very much, members. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Reluăm uh, ultimul, cu ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi, punctul 7, MAC, asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova. Vom discuta acum proiectul de aviz al raportorului Austrivicius din partea grupului ALDE pe această temă. Propunerea Comisiei este de a oferi Moldovei 100 de milioane de euro sub formă de credite și granturi. Asta și în contextul fraudei descoperite în 2014, unde mai mulți politicieni, printre care și uh, prim ministrul de atunci, domnul Filat, sunt suspectați că ar fi sifonat un miliard de euro de la trei bănci. Totuși, Comisia și-a reluat susținerea financiară pentru Moldova în decembrie 2016. De asemenea, furnizăm asistență sinergiară și prin alte canale. Noi elaborăm un aviz pentru raportul Comisiei uh, pentru Comerț Internațional. Domnul raportor își cere scuze pentru faptul că nu poate fi prezent astăzi. Uh, am să dau însă acum cuvântul în numele său, doamnei Tisanes, care nu va prezenta acest aviz. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, uh, colegul Austrevicius este acum la Geneva pentru cea de-a 34-a sesiune a Consiliului uh, pentru Drepturile Omului uh, a Națiunilor Unite și se scuză, mi-a cerut mie să prezint avizul său în ceea ce privește asistența macrofinanciară pentru Moldova. Așa cum ați spus, Comisia propune 100 de milioane de euro sub formă de împrumuturi către Moldova, 60 de milioane împrumuturi și 40 de milioane subvenții, știind că ultimul ajutor macrofinanciar acordat acordat a fost de 90 de milioane. Raportorul dorește să întărească textul în două direcții principale. Mai întâi, primul punct – ar trebui, evident, să întărim anumite principii democratice cheie, fundamentale chiar. Ar trebui progrese concrete în ceea ce privește independența a puterii judiciare, în ceea ce privește independența și pluralismul mass media și în ceea ce privește lupta împotriva corupției și împotriva fraudei. Trebuie să amintim că acest lucru trebuie să ducă mai ales la o punere în aplicare eficientă a unei anchete în ceea ce privește frauda bancară care a avut loc în 2000 2014, e vorba de un miliard de euro. Pentru a atinge toate aceste obiective, evident, va trebui, și asta propune domnul raportor, condiționalități care să fie mai puternice, cu puncte de referință clare, cu rapoarte repetate care să fie înaintate către Parlamentul European și o suspendare a plăților în cazul în care se constată că nu există progrese pe punctele pe care tocmai le-am evocat. Un al doilea ax asupra căruia raportorul nostru vrea să se aplece. Ar trebui ca Parlamentul nostru să fie mai cooptat, mai ales în ceea ce privește pregătirea memorandumului de înțelegere, care trebuie să conțină informații detaliate în ceea ce privește încasarea acestei asistențe macrofinanciare. Și aceste informații, spune domnul raportor, trebuie să fie mai bine comunicate și împărtășite cu Parlamentul European. Un al treilea punct. Raportorul subliniază faptul că situația în Republica Moldova este deocamdată deosebit de dificilă și că, având în vedere următoarele alegeri legislative ce vor avea loc în noiembrie 2018, este în interesul Uniunii Europene să susțină programul de reformă în curs, acordând această asistență în termenele prevăzute și deci ar fi bine să respectăm calendarul prevăzut pentru 2017-2018, amintind în același timp că e nevoie de condiționalități mai puternice și acestea vor, consider, vor, vor constitui o pârghie importantă pentru a obține reformele de care are nevoie Republica Moldova. În concluzie, raportorul vă propune să susținem propunerea Comisiei adăugând anumite garanții, e vorba de măsuri de protecție, de garanții mai solide, având în vedere evoluția dificilă a mediului și a situației democratice în Moldova. Și în final vă spun deja, raportorul mă roagă să-i mulțumesc raportorilor din Umbra pentru contribuții. Vom avea ocazia să-i ascultăm și vă informează că o ședință a raportorilor din umbră va fi organizată această, în această săptămână pentru a ajunge la amendamentele de compromis necesare. Mulțumesc! Thank you. Now... Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră prezenți. Domnul Covacev nu este aici, Domnul Cristian, din partea socialiștilor, în primul rând, cred că este important să recunoaștem ambiția autorităților moldovene și să dăm un semnal puternic de încurajare în aceste vremuri dificile. Dacă ne uităm la foaia de parcurs pentru reformele UE, la acordul FMI și ultimele condiții și ultimul raport de implementare în ceea ce privește acordul de asociere semnat de către um, comisarul Han și înalta reprezentantă Mogherini, este clar că au existat progrese substanțiale. Această asistență va fi un semn semn de recunoaștere a angajamentului renoit de a merge mai departe cu reformele necesare și de a aborda provocările cu care se confruntă țara. În al doilea rând, știm că mai e cale lungă de urmat. Nimeni nu contestă acest lucru și de aceea nu dăm un cec în alb, ci așteptăm criterii de condiționalitate foarte clare cu precondiții foarte clare înainte de acordarea tranșelor. Propunerea inițială a Comisiei se referea la 150 de milioane de euro, care suma a fost redusă la 100 de milioane. Componenta pentru granturi a fost redusă de la 50 de milioane la 40. Finanțarea efectivă va fi aprobată doar după îndeplinirea pe deplină condițiilor prealabile. Se va face o finanțare în tranșe și se vor uh, pune condiții foarte stricte pentru plata fiecarei tranșe și uh, toate tranșele vor depinde de progresele înregistrate atât în ceea ce privește condițiile prealabile cu UE, dar și în acordul cu femei. Dragi colegi, ultimele mele cuvinte în acest sens. Da, această asistență macrofinanciară va ajuta nevoile de finanțare a Moldovei, dar este mai mult decât atât. Este un semnal politic important pentru a arăta angajamentul Uniunii Europene de a susține calea europeană a Moldovei. Și aici există un nivel suplimentar de presiune pentru implementarea agendei de reformă în conformitate cu acordul de asociere și cu acordul uh, comercial și cu toate preocupările exprimate de colegii noștri până acum. Mulțumesc, iar acum următorul vorbitor din partea ECR este doamna Fotiga. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord că asistența macrofinanciară este necesară pentru oamenii din uh, Moldova. Dar ținând cont de experiențele anterioare și în special corupția masivă, totuși trebuie să nu uităm un instrument important și anume eventuala suspendare a finanțării în cazul unor uh, viitoare cazuri. Pe mine mă preocupă situația drepturilor omului din Moldova și aici mă refer la avocați, apărătorii drepturilor omului și mai cred că Moldova devine oarecum din ce în ce mai mult uh, un uh, avampost, un loc uh, de joacă a comunicării strategice rusești care are oarecum monopolul în uh, de mass media de acolo, în ceea ce privește proprietarii mass media de acolo și de aceea este necesar că Moldova să-și uh, sporească eforturile pentru a spori capabilitățile Stratcom Est. Mulțumesc, doamnă Fotiga. Nu mai văd niciun alt raportor din umbră în sală, dar văd că doamna Harms mai dorește să spună ceva. Îmi cer scuze, raportorul nostru din umbră nu um, a putut veni, de aceea am decis să o înlocuiesc aici. Sunt uh, de aceeași părere ca și doamna Fotiga că avem probleme în Moldova și uh, în contextul strategiilor aplicate de Rusia, pe care le-aș numi anti-europene. Aș mai adăuga însă că în Moldova asistăm și la probleme de natură internă, care susțin oarecum uh, ideile celor care încearcă să recâștige influența pentru Rusia în Moldova și să întărească impactul rusesc în Moldova. De aceea îmi plac modificările aduse prin amendamentele care vizează depolitizarea numirilor în funcții publice, De asemenea, pluralism mass media să figureze de asemenea ca o condiție în cadrul uh, finanțării noastre, uh, să se insiste de asemenea și asupra rezolvării cazurilor de corupție, mai ales uh, acest furt uriaș din bănci. Am făcut presiuni de ani de zile, dar n-am prea văzut niciun fel de progres. Sunt așadar în favoarea unei susține financiare pentru Moldova, dar sunt și pentru mai multă vizibilitate pentru o poziție critică vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în Republica Moldova pentru a face aceste observații critice în contextul acordării finanțării noastre pentru Moldova. Mulțumesc, Rebecca Harms. Și am, cum am să dau cuvântul raportului din INTA, domnului Sorin Moisă. The, uh, the invitation to... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru invitația de la cuvântul în comisia dumneavoastră astăzi. Ca și raportor pentru comisia responsabilă pe acest act legislativ. Aș dori să mă refer la câteva din preocupările exprimate de colegi, nu numai astăzi, dar și în alte discuții precedente, care au tendința să spună că trebuie să întâlnim condiționalitatea politică care vine la pachet cu acest instrument. Și aceste îngrijorări sunt uh, oglindite în amendamentele pe care le-am înaintat în Comisia FED. Deci, primul aspect la care vreau să mă refer este vorba despre natura instrumentului. E vorba de asistență macrofinanciară. Este de tip FMI, ca să zic așa. Și, deci, e un sprijin pentru plăți. Iar tipul de condiționalitate asociată, în mod normal, cu un astfel de instrument este legat de guvernanța economică și financiară. Cu alte cuvinte, există anumite limite în ceea ce privește tipul de condiții pe care le putem atașa aceste asistențe macrofinanciare. Dar nu uitați că există și alte tipuri de sprijin din partea UE care pot acoperi niște domenii mai politice în, domeni, în ceea ce privește condiționalitățile. Să repunem lucrurile în context. Însă asta nu înseamnă înseamnă că ne vom restricționa doar la o, o condiționalitate de tip guvernanță economică și financiară. Nu. Comisia Europeană a împărtășit deja împreună cu raportorii, cei trei raportori din partea Parlamentului și împreună cu statele membre, un document în care se subliniază care ar trebui să fie structura viitorului uh, memorandum de înțelegere ce va fi semnat cu Republica Moldova. Îngrijorările sunt toate preluate într-un limbaj foarte clar, dar și aplicabil și pragmatic față de lumea reală. Lupta împotriva corupției, spălării de bani, reforma administrației publice, achiziții publice, sectorul energetic, uh, asta dincolo de condiționalitățile normale aplicabile unei astfel tip de asistență macrofinanciară. Acum, e clar că există un efect sistemic foarte serios, foarte uh, uh, pregnant la nivel orizontal și e clar că va limita puterea oligarhilor și orice tip de putere arbitrară. Dacă ai niște instituții solide, poți să uh, limitezi uh, intervenția oligarhilor în uh, viața publică. Și este de altfel una din îngrijorările care a fost preluată în amendamentele pe care le-am înaintat Comisiei dumneavoastră. Astăzi am primit o scrisoare din partea comisarului Moscovici care confirmă, printre alte lucruri, faptul că există nevoia de evaluare stringentă a condiționalităților și această evaluare va fi făcută de Comisie înainte de uh, semnarea acordului. Un al doilea aspect Propunerea se bazează pe un acord interinstituțional care există încă din 2013 și uh, e uh, cu privire la cele trei instituții. Ne presează timpul, dar dacă vrem să modificăm acest cadru în mod substanțial acum și toate amendamentele care au fost înaintate în comisia dumneavoastră ar duce la o modificare a acestui cadru, asta ar duce la o întârziere suplimentară care va transmite un semnal geopolitic eronat Moldovei și partenerilor din regiune regiune. Au existat cazuri în trecut când, timp de 2 ani, n-a existat niciun fel de uh, asistență femeii pentru că Comisia, Parlamentul și Consiliul n-au reușit să se pună de acord. Iar rezultatul concret este că acest cadru, care este clar oglindit în uh, dezbaterile noastre, preia aceste îngrijorări. Așa că n-ar trebui poate să schimbăm acest echilibru delicat ce s-a găsit între cele trei instituții. Cu toții ne dorim ca Moldova să fie un loc mai însorit, dar uh, um, e ne- nu putem obține o com- transformare completă în doar câteva luni de zile. Poate că și unele din statele noastre membre nu pot să facă acest lucru atât de repede. Dar trebuie să punem accentul pe anumite instrumente care pot să vină cu altceva decât cu niște reforme orizontale. Acum, asta înseamnă, de asemenea, că s-ar putea să pierdem orice pârghie de intervenție asupra uh, guvernului pentru a opera reforme. Eu am primit o confirmare din partea Comisiei și încheie aici, domnule președinte, din partea comisarului Moscovici astăzi, care spune că vom primi exact aceleași informații la același moment, deci comisia noastră, cele două comisii de fapt, vor primi exact aceleași informații ca și statele membre, ca și Consiliul, ca și comisia, deci vom fi informați, vom avea, avem un angajament înscris din partea comisarului Moscovici în acest sens și vom vedea exact cum anume în practică vom fi cât se poate de pragmatici. Și în concluzie e clar că soluția o reprezintă un pachet de condiționalitate solid care există deja deja, care a fost deja întărit și sunt gata, așa cum au spus și ceilalți raportori, sunt gata să discutăm, să discutăm împreună cu ceilalți raportori din umbră, o condiționalitate care va lansa reformele, dar în mod realist, ne uitându-ne la ceea ce avem acum, ci la rezultatul în care, la care vrem să ajungem, dar respectând în același timp pe deplin prerogativele Parlamentului. Așa că aștept cu nerăbdare o colaborare cu colegii, raportori, raportori din umbră, uh, din uh, comisia noastră și cu toți ceilalți colegi, pentru a atinge aceste obiective care ne vor permite poate să votăm în luna mai. Mulțumesc! Right, thank you, Mr. Moisa. Mulțumesc foarte mult, domnule Moise, pentru această prezentare din partea Comisiei INTA. Văd că nu mai sunt alte solicitări de intervenție din partea altor colegi, așa că am putea acum să dăm cu cuvântul reprezentanților Comisiei, însă înainte de a face asta, Vreau să vă informez că am invitat și Curtea de Conturi la această ședință pentru a ne prezenta concluziile lor referitor la raportul recent în ceea ce privește asistența pentru administrația publică din Moldova. Dar Curtea de Conturi nu a putut fi reprezentată astăzi, așa că o să începem cu câteva comentarii în ceea ce privește acest raport, pentru că acesta este deosebit de important pentru dezbaterile noastre. Curtea de Conturi a evaluat peste 782 de uh, milioane de euro oferite Moldovei, care ar fi putut să contribuie la întărirea administrației publice și asta în mod eficient scurt, a ajuns la concluzia că sprijinul bugetar a avut un efect limitat și Comisia ar fi putut să reacționeze mai repede în momentul în care și-a dat seama de acest lucru, mai ales Comisia ar fi trebuit să utilizeze mai strict condițiile uh, în care uh, um, s-au, alocat aceste fonduri. Nu a existat o strictețe suficientă în momentul în care anumite condiții au fost sau nu au fost îndeplinite. Acum am să dau cuvântul reprezentanților comisiei pentru a răspunde la aceste observații din partea deputaților din această, care au luat cuvântul în această după-amiază și pentru a comenta de asemenea și cele ce figurează în raportul Curții de Conturi uh, pentru a ști exact dacă o eventuală asistență macrofinanciară pe viitor în această țară va fi mai eficientă. Mai întâi, din partea comisiei, va lua cuvântul domnul Heliodoro Temprano Arroyo, Vă rog, dumneavoastră sunteți, uh, conduceți unitatea pentru asistență bancrofinanciară pentru Moldova. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc atât uh, raportorului, uh, domnul Austrevicius, cât și raportorului INTA, domnului Moisa, pentru sprijinul exprimat față de această propunere a noastră. După cum știți, această țară s-a confruntat cu o situație dificilă din punct de vedere uh, macrofinanciar, uh, pentru că a existat o succesiune de șocuri uh, în domeniul bancar, Mă refer, spre exemplu, la frauda uh, pe scară largă din 2015, dar și din cauza că a existat o încetinire a activităților, având în vedere situația din Rusia, Ucraina și relațiile cu Uniunea Europeană. Și în acest sens, nu a putut beneficia de sprijin extern până când guvernul nu a, fost, uh, nu a început să-și uh, desfășoare munca la începutul uh, lui 2016 și până când nu s-a lansat programul de reformă sprijinit de Uniunea Europeană și care acum se transpune într-un acord semnat în februarie anul trecut și uh, care trasează o rută de o foaie de parcurs ce trebuie urmată și care poate duce la programe de reformă și de ajustare deosebit de uh, cuprinzătoare necesare în această țară și prima evaluare a programului s-a încheiat în mod pozitiv. Acest lucru a fost confirmat și de către femei în, în aprilie. Și deci putem spune că aici există o adevărată șansă pentru Comisia Europeană pentru a-și prelua din nou, pentru a-și relua din nou această asistență întreruptă timp de 2 ani de zile există un sprijin uh, la nivel uh, de instrumente financiare, dar și un sprijin la nivel de asistență macrofinanciară. Vreau să fiu foarte clar încă de la bun început. Comisia împărtășește pe deplin îngrijorările exprimate de către Parlament și statele membre în materie de condiționalitate. Comisia își dorește o condiționalitate mai serioasă, mai puternică Uh, și în acest sens am propus să avem condiționalitate și în prima rundă de asistență și nu numai în ceea ce privește programul femeii și evident va, va exista și restanțe uh, de asistență care vor fi supuse acestei condiționalități. Există un document, așa cum spunea din aur domnul Moise, din partea domnului comisar, care pune accentul pe reformă în domenii importante. Acele elemente care trebuie să fie întărite, guvernanța economică, financiară, sectorul bancar, bancar, bancar, sectorul public, administrația publică. E nevoie de audituri externe, transparență, apoi achiziții publice, e nevoie de reguli foarte stricte și, în al treilea domeniu, lupta împotriva corupției și a spălării de bani. Și, evident, o reformă în ceea ce privește sistemul de guvernanță a întregului cadru, dar, de asemenea, și interconectivitatea cu Uniunea Europeană și, în ultimul rând, evident, uh, mediul de afaceri și uh, investițiile în acest sens. Și această legătură uh, ne va permite să nu avem întreruperi, dar acestea pot fi activate tocmai pentru a avea niște condiții economice și politice foarte clare pentru uh, obținerea acestei noi asistențe macrofinanciare. Și așa cum a spus și domnul Moise, în același timp, nu ne putem aștepta ca această asistență să vină și să rezolve toate problemele cu care se confruntă această țară și să acopere și să rezolve toate nevoile de reformă. Nu putem înregistra rezultate bune, dar mai întâi e nevoie de voință politică, e o precondiție și condițiile noastre de acordare a acestei asistențe vor fi de natură economică și financiară, dar ne vom referi și la aspecte de guvernanță, mai ales în sectorul judiciar, aspect deosebit de important pentru a menține încrederea în uh, mediul de afaceri și posibilitățile de investiții. Și vreau să spun că orice decizie de acordare a plăților va necesita o evaluare prealabilă și o aprobare din partea ASAE, a Serviciului European de Acțiune Externă. Și deci, pentru a vedea toate aceste aspecte, activitate democratică, reforme și progrese înregistrate și toate acestea, în mod automat, vor putea să intervină ca și criterii de întrerupere automată a asistenței acordate. Apoi, 40% din uh, uh, asistență reprezintă subvenții. E o țară foarte săracă, vreau să replasez contextul. Uh, și cu un nivel foarte mare de datorii și e singura țară din vecinătate care are acces la Banca Mondială și la asistența oferită de aceasta. Și deci e clar că e un element important de metodologie pentru a acorda sau nu această asistență macrofinanciară. Și un alt aspect, această operațiune, felul în care o, o, o dorește Comisia, se va Uh, va, va, ne va permite să răspundem la multe din îngrijorările exprimate de uh, dumneavoastră și de către Curtea de Conturi. În momentul în care observăm că există o încetinire a eforturilor, uh, și acestea se materializează prin uh, memorandumul de înțelegere și prin uh, articolele specifice uh, referitoare la protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, ne vom putea întrerupe automat acordarea fondurilor pentru a avea inspecții, pentru a permite curții de conturi să intervină și, în mod clar, există condiții foarte stricte care ne vor permite automat nu numai că vom întrerupe plățile pentru a verifica regularitatea cheltuielilor, dar, de asemenea, putem prin diferite teste, să vedem care este utilizarea fondurilor. Și deci putem spune că, în general, ne vom asigura că dacă există progrese insuficiente și o întrerupere a reformelor, atunci plățile nu mai sunt efectuate. Și e clar că e o decizie din partea factorilor de codecizie pentru a putea întrerupe această asistență și care reprezintă un instrument al Uniunii Euro- al Uniunii Europene pentru a avea o, o influență asupra procesului de reformă. Un instrument oferit guvernului din Moldova pentru a-și continua eforturile de reformă așa cum au existat acestea în ultimii ani. Apoi, în ceea ce privește amendamentele, și uh, la raportul care a fost prezentat. Eu cred că e foarte important să limităm aceste propuneri de amendamente pentru că regulile de acordare a acestei asistențe macrofinanciare FMI sunt așa, în așa fel construite încât dacă vă amintiți, acum trei ani de zile a existat un cadru uh, agreat între cele trei instituții și de aceea spun că e foarte important să nu dezechilibrăm acest acord uh, dacă am modificat prea mult acordul sau dacă am pune prea mult sub semnul întrebării condițiile așa cum au fost ele prevăzute. Dar e clar că conțințământul Parlamentului și acordul Consiliului ne vor permite să întărim limbajul utilizat pentru condițiile, precondițiile politice spre exemplu, o legătură cu acordul de asociere sau diferite alte tipuri de condiționalități, um, eventual prin considerente care să apară în memorandumul de înțelegere și astfel Comisia va primi mandat pentru a negocia. Și cred că în acest sens, încă un minut, domnule președinte, înainte să termin, putem face o trimitere și la schimbul de scrisori um, și scrisoarea trimisă de comisarul nostru, domnul Moscovici, către președintele Comisiei INTA. Ei bine, Comisia, cum se spunea și în această scrisoare, va informa pe deplin, printr-o declarație comună a colegiuitorilor, uh, orice decizie referitor la memorandumul de înțelegere, uh, deciziile de plăți. E bine, comitetele, comisiile parlamentare implicate vor fi informate imediat și vor fi informate în același timp și în același fel ca și Consiliul uh, în ceea ce privește, spre exemplu, anumite uh, decizii de plăți pentru diferitele tranșe, felul în care acestea sunt realizate, evaluarea care stă la baza acordărilor. Deci, Așteptăm cu nerăbdare orice informații suplimentare pe care Parlamentul eventual ar putea solicita, nu știu, eventual în scris sau prin participarea noastră la diferite ședințe, o colaborare strânsă cu Comisia Europeană care își dorește să vă împărtășească toate aceste informații cu dumneavoastră, cu Parlamentul, deci și cu Consiliul, așa cum figurează și în scrisoarea trimisă de către domnul comisar. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Arroyo, și acum aș dori să dau cuvântul domnului Schubel din partea SAE. Vă rog. Thank you very, very much, Mr. Chairman. Thank you for inviting me to address this uh, forum. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Voi spune câteva cuvinte despre situația politică din uh, Moldova. Um, a existat un guvern stabil în ultimul an, uh, un nou președinte, președ, și un nou președinte de la sfârșitul lunii decembrie. Domnul Dodon tocmai s-a întors de la două, dintre a doua vizită la Moscova. Încearcă să concretizeze, să, să consolideze relațiile cu Federația Rusă, ceea ce nu va fi ușor. În ciuda stabilității relative, Moldova se confruntă cu multe, multe provocări, dintre care multe au fost deja identificate, cum ar fi lupta împotriva corupției și proasta guvernanță, care au slăbit poziția fiscală și balanța de plăți și au, au încetinit creșterea economică. O altă provocare care a fost deja menționată este anchetarea fraudei bancare care a afectat economia țării în 2014. Al doilea raport uh, al companiei americane de audit uh, va fi publicat în aprilie. Sperăm că astfel se vor clarifica lucrurile și sperăm că, în fine, se vor uh, pronunța rezultatele anchetei. Uniunea Europeană monitorizează cu atenție evoluția politică din Moldova și, așa cum am spus, dorim ca am spus acest lucru în concluziile Consiliului pentru Afaceri Externe din februarie 2016. Toate aceste concluzii sunt valabile și azi. Unele dintre dificultățile economice au fost agravate de activitățile economice slabe și acest lucru s-a, uh, s-a crescut uh, volumul comerțului, bănății comerciale cu Uniunea Europeană și grație acordului uh, semnat în 2016. În martie s-a uh, publicat uh, uh, raportul privind punerea în aplicare a acordului de asociere și a zonei de liber schimb. Se subliniază acolo de ce reforme mai e nevoie. Vom discuta aceste lucruri în Consiliul de Asociere de pe 31 martie și primul ministru Filip al Moldovei um, va participa la această reuniune care va fi prezidată de doamna Mogherini. Asistența microfinanciară propusă de Uniunea Europeană va sprijini, va, se va alătura uh, programului uh, țării de la femei și sumele prevăzute în cadrul acestui program, așa cum a spus și colegul de la DG ECFIN, uh, vor fi condiționate de progresele bune făcute în programul femei și a unor condiționalități care rămân să fie stabilite între Moldova și Uniunea Europeană într-un memorandum de înțelegere aceste condiții uh, se vor referi la anumite slăbiciuni ale economiei moldovenești și uh, mai ales sectorul bancar. Se va face acest lucru în coordonare cu programul de ajustare și reforme, uh, cu Femeiul și Banca Mondială și reformele din contextul sub operațiunilor de sprijin bugetar al Uniunii Europene. Condiționalitățile pentru sprijinul bugetar al UE au legătură, sunt uh, și uh, independența sistemului judiciar și lupta împotriva corupției. Moldova a făcut câteva reforme importante în ultimele luni, dar acum este important să se continue pe această cale și să se consolideze aceste reforme, să nu se facă pași înapoi. Uniunea Europeană a contribuit la modernizarea Moldovei, la creșterea schimburilor comerciale și contactelor între oameni. Considerăm că fondurile noastre europene pot să ajute Moldova să-și creeze oportunități economice, uh, să um, folosească oportunitățile de afaceri și experiența Uniunii Europene și să ofere perspective uh, populației tinere, populației active. Um, în concluzie, sprijinim în continuare Moldova în uh, eforturile sale de reforme, dar așa cum am spus, uh, s-a spus deja în concluziile Consiliului din 2016, așteptăm din partea Moldovei rezultate tangibile și cu aceste condiții sprijinim uh, asistența macrofinanciară acordată Moldovei. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Șubel. Dragi colegi, mai aveți întrebări sau observații? Acum aveți ocazia să o faceți. Două colegi s-au scris la cuvânt, mai întâi doamna Harms. Toți cei care dorim să sprijinim Moldova, să o ajutăm să se dezvolte, știm că societatea moldovenească așteaptă din partea noastră să urmărim mai eh, cu atenție, să monitorizăm mai din, de, din aproape, de aproape eh, modul în care sunt folosite fondurile europene, să eh, nu acceptăm cu ochii închiși toate aceste structuri care sunt criticate chiar de cetățenii Moldovei, nu doar de Curtea noastră de conturi, ci de mulți cetățeni ai Moldovei. Din perspectiva acordurilor de asociere, cred că este un lucru crucial. Vielen Dank. And now Mrs. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna de Sarnet. Doresc să mulțumesc în numele raportorului, vom transmite tot ceea ce ați spus, mai ales uh, colegii noștri de la EFET și de la INTA. Uh, sprijinim acest ajutor macrofinanciar. Este un semnal uh, pozitiv pentru Moldova și suntem de acord, bineînțeles, că trebuie să se creeze condițiile economice și de bună guvernanță necesară. Cele două lucruri merg mână în mână, chiar dacă colegul de la INTA spune că trebuie să fim realiști, dar trebuie să fim și exigenți în interesul, uh, atât în interesul Uniunii Europene cât și în interesul Moldovei. Mulțumesc! Merci. And now we have another... Mulțumesc. Domnul Moisa dorește din nou să intervină. Da, foarte pe scurt, pentru a răspunde doamnei Harms, sunt de acord că Uh, oamenii ne se așteaptă din partea noastră să vedem ce se întâmplă cu fondurile europene. În cazul acestui instrument e destul de simplu, pentru că fondurile vor merge la, vor merge la Banca Națională și vor fi folosite doar într-un scop și anume vor sprijini balanța de plăți. Deci nu sunt uh, fonduri care ajung la proiecte pe care apoi uh, le pot fura oligarhii sau altcineva. Deci, în cazul altor proiecte, într-adevăr, trebuie să vedem concret cum se folosesc banii, dar în acest caz, practic, nu există niciun risc ca banii nici să nu fie folosiți cum trebuie. Există chiar uh, um, posibilități de a verifica acest lucru. Este doar asistență macrofinanciară și nimeni nu poate să uh, uh, acești bani nu pot fi uzurpați de nimeni. Acesta este doar un, uh, o piesă a, unui, uh, a unei imagini mai, mai, mai mari, mai generale. Într-adevăr, trebuie ca Moldova să fie protejată de influențe din exterior, dar trebuie să ne asigurăm că avem un impact care se transforme Moldova cu o condiționalitate foarte strictă care se regăsește în pachet. Ca să fim realiști, acest lucru nu înseamnă că e un eufemism pentru cuvântul slavă. Nu. Această macrocondiționalitate este, există și poate avea un impact uh, pe scară destul de mare. Mulțumesc! Right, thank you. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc reprezentanților Comisiei și Serviciului de Acțiune Externă și colegilor pentru dezbatere. Votul va avea loc pe 11 aprilie, într-o joi, înainte de votul de la INTA, care este prevăzut pe 25 aprilie. Dragi colegi, am terminat pe ziua de azi. Ne revedem mâine dimineață la ora 8.30. Um, vom vota um, rapoarte de la punctele 8, 9 și 10 și apoi la 8.45 vom avea un schimb de opinii cu reprezentantul misiunii SUA la Bruxelles. O seară minunată vă doresc!